Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la această reuniune formală de constituire a Comisiei DEVE, dată fiind uh, probabil la viitoare președinte. Voi vorbi în, voi încercați să vorbesc în limba franceză. Uh, sperând să nu fac prea multe greșeli, dar sigur că voi fi corectat de persoane mai competente decât mine. Și vă uh, <laughs> avertizez, vă previn că tot ceea ce spuneți se difuzează în direct pe internet. Deci vă rog să nu produceți uh, zgomote necuvenite. Mă aflu aici în, în calitate de vicepreședinte a fostului birou pentru următorul mandat nu voi mai îndeplini această funcție, ci mă voi așeza undeva în sală. Deci sunt aici doar pentru a vă prezenta noua președintă, probabil, foarte probabil. Da, suntem o democrație și nu se știe niciodată, nu? Ei bine, avem, dispunem de quorum, se pare că da. și întreb dacă există o propunere pentru numirea unui președinte sau președintă pentru această comisie. Vă rog, doamna Graiză. Les boutons, c'est le plus important, n'est-ce pas? Butoanele sunt cele mai importante, nu? Mă numesc Catherine Grez, fac parte din numele Verzilor și numele grupului meu aș dori să vă propun candidatura unei candidate la președinția comisiei noastre și e vorba de doamna Eva Jolie. Deci. Ei, la candidată în chestiune e cum? Da, ă, candidata acceptă această numire. Doamna Jolie, da, accept cu plăcere și bucurie această numire. Bine, și noi la fel. Iar acum Sigur că ați uh, completat formularul uh, declarației de interese financiare, dar vă rog să apăsați pe buton, pentru că mă interesează să vă aud răspunsul. Și doamna Jolie spune, da, am completat declarația. Acțiunile la el fac iten, spune uh, președintele de ședință. Nu, spune doamna Jolie, nu, de mult nu mai am așa ceva. Bine, dacă există alte candidaturi, alte nominalizări. Uh, un punct de ordine acum, domnul Martinez. Quand je suis en, en VO, ce qu'on est en train de dire, j'ai en même temps que votre voix en français une traduction uh, am o problemă de ordin tehnic, pentru că în caz că se aude și traducerea în limba germană și nu numai varianta în franceză și cred că nu uh, eu sunt singurul în cazul acesta, aș vrea să semnalez acest lucru tehnicienilor, că se aud două voci în același timp la cască, cea a președintelui și traducerea în limba germană pe canalul 0, versiunea originală. Da, și nu suntem un... Vă rugăm să fie remediată cât mai repede această defecțiune, spune domnul Berman. Ei bine, dacă este doar o singură candidată și se pare că așa stau lucrurile, dacă nimeni nu solicită vot secret, Cred că nu este cazul. Ei bine, atunci vă pot spune, doamnă Jolie, că bine îmi permit să vă adresez cuvântul chiar dacă veți fi următoarea președinte. Și vreau să vă reamintesc că trecem printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere al dezvoltării, care este atacată din toate părțile. E vorba de criza financiară, de mediu, nu am mai trecut uh, printr-o perioadă atât de dificilă pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Veți încerca aceasta în, în, uh, împreună cu noi. Noi ne aflăm de aceeași parte a baricadei. Noi suntem în favoarea unui rol puternic al Europei pentru dezvoltare și pentru justiție socială în lumea întreagă, sigur. Și veți uh, acționa împreună cu noi. Ați scris o carte, Justiția sub asediu, Justice Under Siege, și sper că următoarea dumneavoastră carte se va numi Development Under Siege, dezvoltarea sub asediu și că ultima pagină va fi cu happy end. Se va termina cu bine. Mulțumesc, vot prin aclamație, cred. Vă rog. Azi, rarement j'aurais donné mon siège. Și nu mi s-a întâmplat des uh, ca să am așa de mare plăcere în a oferi postul meu uh, unei alte persoane, cum o fac acum, vă rog, doamne Jolie. avec une grande émotion. E cu mare emoție că accept această poziție. Știu prea bine că la Parlament probabil nu există nicio comisie mai importantă decât aceasta în următorii cinci ani. Ne confruntăm cu probleme multiple, fie că e vorba de schimbările climatice și victimele pe care aceste schimbări climatice le produc în țările în curs de dezvoltare. E vorba de sute de miliarde de dolari, trilioane de dolari, dacă vreți. Sunt nevoile pentru a acoperi aceste probleme, ori, firește, nu dispunem de acești bani. Și știți că avem la dispoziție doar aproximativ 100 de miliarde, o sumă total insuficientă pentru a face față nevoilor în ce privește schimbarea climatică. Pericolul este de a sacrifica dezvoltarea și de a sacrifica dezvoltarea din cauza crizei financiare. Este probabil că această criză financiară să se adâncească și să dureze mult, așa încât efortul nostru va fi acela de a-i sensibiliza pe concetățenii noștri la faptul că dezvoltarea este un domeniu cu totul și cu totul prioritar. Iată care este munca ce ne așteaptă în următorii cinci ani. Aș dori de asemenea să mă prezint puțin Înainte de a fi deputat european, în ultimii șapte ani am uh, lucrat în guvernul norvegian, tocmai în sectorul dezvoltării și m-am ocupat de constituirea unor instituții de luptă împotriva corupției și împotriva uh, spălării de bani și a paradisurilor fiscale. Înainte de aceasta, am lucrat ca magistrat în Franța vreme de 20 de ani. Am făcut parte Uh, din parchet și am fost de asemenea judecător de instrucție. Sper că experiența mea va putea face în așa fel încât să conlucrăm cât mai bine în următorii cinci ani. Acum vom proceda la alegerea celor patru vicepreședinți ai comisiei noastre. Am primit o propunere, mai bine spus, propunerea următoare pentru cele patru posturi de vicepreședinte. Doamna Stifler, primul vicepreședinte. Doamna Stifler este prezentă. Doamnă, acceptați misiunea de prim uh, vicepreședinte al acestei comisii. Da, accept această misiune și voi face tot posibilul de a face calculele să evolueze și de să fiu demnă de acest post. Ați completat declarațiile de avere? Da. Există și alți candidați pentru postul de prim vicepreședinte al acestei comisii? Dacă nu, propun ca doamna Stifler să fie numită prin aclamare. Doamnă Stifler, vă invit să luați loc alături de mine în prezidiu. Am primit de asemenea propunerea ca domnul Leva să fie cel de-al doilea vicepreședinte al Comisiei. Domnul Deva este prezent. Acceptați misiunea, postul de al doilea vicepreședinte al Comisiei noastre? Da, doamnă președinte, accept. Ați completat declarația de avere? Da, doamnă președinte. Există și alte candidaturi pentru acest post? Deoarece nu sunt, vă propun să-l numim pe domnul Deva ca al doilea vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare prin aclamare. Yeah. Îl invit pe domnul Deva să ia loc în prezidiu alături de noi. Mulțumesc! Am primit o propunere pentru uh, numirea celui de-al treilea vicepreședinte. Este vorba de domnul Samnichi. Mă iertați, spune doamna președinte, e vorba de doamna Sanichi. Doamna Sanichi este în sală? Da? Doamna Sanichi, acceptați acest post de cel, al, pentru al, cel al treilea vicepreședinte al Comisiei DV? Microfon, Peter. E sì che dovrei sapere usare il microfono. Eh? Trebuie să știu, fiind cântăreață de 50 de ani cântă, trebuie să știu să folosesc microfonul. Da, mulțumesc, uh, sunt uh, îngrijorată, dar sunt și foarte fericită că pot să particip la această comisie atât de dificilă. Mulțumesc și voi face toate eforturile pentru a face treabă bună. Mulțumesc. Ați completat declarația de interes financiar, întreabă doamna Jolie. Doamna Zanichi răspunde da. Foarte bine. Uh, nominațion. Mai sunt și alte propuneri pentru acest post, cel al doilea vicepreședinte al acestei comisii? Nu. Atunci vă propun să trecem la mira doamnei Sanichi prin vot, prin aclamare. Și o invit pe doamna Sanichi să vină să ni se alăture la prezidiu.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 am primit de asemenea o propunere pentru numirea doamnei Crețu în calitate de cel de-al patrulea vicepreședinte a comisiei noastre. Doamna Crețu nu este în sală, însă ne-a trimis o scrisoare spunându-ne că domnul Martinez ne va citi această scrisoare. Da, doamna președinte, mulțumesc. Nu voi citi această scrisoare. Vreau doar să vă spun că doamna Crețu nu poate fi prezentă din motive personale, motive familiale deosebit de importante și ne-a cerut în calitate de candidat a grupului socialist să prezentăm candidatura sa. Ea a fost în ultima legislatură un membru activ al acestei comisii și acceptă uh, acest post de vicepreședinte, a completat de asemenea și declarația cu privire la interesele financiare și sunt foarte încântat să pot face această prezentare. Dumneavoastră ați primit această scrisoare ce v-a fost adresată dumneavoastră în calitate de președinte a Comisiei. Mulțumesc, spune doamna președinte. Deci, doamna Crețu a acceptă această funcție de cel de-al patrulea vicepreședinte al acestei comisii și a făcut acest lucru prin e-mail. Mai sunt și alți candidați pentru acest post, cel de-al patrulea vicepreședinte al acestei comisii. Atunci vă propun să trecem la numirea doamnei Crețu prin aclamare. Nous avons terminé. Încheiem astfel procedura de constituire a biroului, alegerea președintelui și a vicepreședinților și, având în vedere că vom lucra împreună pentru o primă perioadă de 2 ani și jumătate, vă propun să ne prezentăm unii altora. Cred că fiecare poate beneficia de un minut de luare de cuvânt pentru a ne spune exact cine suntem, de unde venim, care sunt speranțele noastre și viziunile noastre de viitor. Poate că am putea să începem cu membrii din primul rând. Vă rog, fiecare câte un minut. Merci, Madame la Présidente. Prezint... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă... Dați-mi voie să mă prezint. Sunt Marius Ponga, sunt un ales din regiunea Utromer, din regiunea Pacificului. De altfel, sunt și foarte pacifist de felul meu. Înainte de a fi ales, am fost membru al guvernului în țara mea timp de 10 ani de zile și acum consider această funcție de deputat european ca o promovare. Ce-mi doresc eu în această funcție de deputat european? Îmi doresc ca Parlamentul European să poată examina îndeaproape regimul de asociere care se referă la relațiile dintre uh, Uniunea Europeană și țările din Pacific. Țări foarte mici. Unele țări membre, state membre, precum Franța, are astfel de teritorii. Și aștept să văd cum anume va evolua statutul acestor regiuni. Vă mulțumesc! Da. Vă rog să rămâneți așezat pe scaun, în așa fel încât sunetul să fie mai uh, bun. Cred că am făcut o greșeală. Ar fi trebuit poate mai întâi să fi început cu vicepreședinții. Uh, însă voi reveni la membrii din sală imediat după președinți, vicepreședinți. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Numele meu este Stifler și sunt primar, au fost primar adjunct în regiunea Alsaciei, sunt membru a partidului Stânga Modernă, dirijat de către Marie Bochel. Sunt deputat european doar de câteva zile și în viața mea personală pot să vă spun că am studiat farmacia, nu e deloc un aspect, un domeniu politic, însă toate drumurile duc la Roma, nu? Sunt căsătorită, am doi copii și voi ceda microfonul colegului meu. Și dacă mai doriți și alte informații, atunci nu ezitați să mi le cereți. I'm <clears throat> no I've been on Mă numesc Endiva, fac parte acest, sunt parte din această comisie de 10 ani, deci două mandate parlamentare în Comisia DV. Este o comisie foarte importantă. Am fost uh, coordonator împreună cu Mario Martins pentru ultimii 5 ani în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare și nu mai fac parte din PPE de, din motive care nu țin de mine. Sunt acum membru al unui nou grup, grupul, eh, grupul conservatorilor reformiști și sunt coordonator. Înainte am făcut parte din Parlamentul și uh, Guvernul Britanic sub conducerea lui John Major. Mă bucur să fiu aici după cum a spus și președintele nostru și președintele anterior, avem de-a face acum cu cele mai mari provocări din întreaga lume în ceea ce privește dezvoltarea și criza financiară și trebuie să facem eforturi pentru a asigura, pentru a acorda sprijinul celor mai săraci oameni din întreaga lume care au nevoie de noi. Mulțumesc! Zanici. Grazie. Da, eh, Mulțumesc, mă numesc Iva Zanichi, vin din Italia nu am o experiență politică prea mare, dar fiindcă lucrez în lumea spectacolului. 45 de ani am cântat în întreaga lume, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni importanți. Am învățat multe în viață și la un moment dat am crezut că, la un moment dat m-am gândit că e momentul să și dau ceva. Nu știu dacă am ales calea cea mai bună, dar cu siguranță comisia asta este cea mai potrivită. Și mă voi implica așa cum am făcut-o întotdeauna, cu tot sufletul. Și președintele nostru ne va conduce foarte bine alături de experții comisiei. Vreau să mă dedic cu tot sufletul, fiindcă există lipsă de încredere față de noi care venim din lumea spectacolului și înțeleg deja și de ce se întâmplă acest lucru, dar vârsta mea înaintată este o garanție în acest sens. Vă urez spor la muncă și doresc și mie așa ceva, fiindcă știu că voi avea nevoie. Mulțumesc! Voilà, je, vais, je vous donne la parole et je vous rappelle une minute chacun. Nous sommes... Nu uitați, fiecare trebuie să uh, vorbească nu mai mult de un minut. First of all, congratulate you on your... Mulțumesc, în primul rând, felicitări <coughs> pentru numirea dumneavoastră și a tuturor celor alte persoane. Mă numesc Gay Mitchell, sunt membru al PP-ului și împreună cu domnul Cazma, ca sigur, coordonarea comună. Am fost raportor pentru instrumentul de cooperare și dezvoltare în mandatul anterior, am fuzionat 60 de regulamente într-una singură și am fost raportor și pentru uh, ajutoare alimentare de urgență. Am fost membru al Parlamentului Irlandez și am, am acoperit și un portofoliu de ministru. Trebuie să știm că în fiecare an mor milioane de oameni, oamenii rămân fără hrană, fără apă. Acest lucru este o prioritate pentru noi și sper să putem colabora pentru a încerca să rezolvăm aceste probleme. Mulțumesc! Mă numesc Filip Cacmarec, sunt reprezint Polonia. În ultimul mandat am lucrat în cadrul aceleași comisii, care este o comisie foarte importantă. Noi ne-am axat pe țările nou venite în Uniunea Europeană pentru a garanta că și ele uh, se implică în dezvoltarea Uniunii. Nu spun noile state membre în mod intenționat, e vorba doar de țări cu mai puțină experiență. Înainte de asta am fost membru al Parlamentului polonez și am lucrat și la nivelul autorităților locale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Andra Jiu, reprezint Ungaria, sunt membru al Parlamentului Ungar, un um, nou membru al acestei comisii, dar nu și al Parlamentului. Am lucrat în Parlament și în legislatura anterioară. Înainte de asta am fost membru al Parlamentului uh, maghiar la Comisia pentru Afaceri Externe. Știu că această comisie este una foarte importantă, vreau să mă dovedesc un membru util și Dat fiindcă lucrez și la Comisia pentru Energie, e important ca aceste două comisii au o sferă de acoperire care uh, se suprapune într-o oarecare măsură, deci e o idee bună să fac parte și la această comisie. Am fost uh, jurnalist timp de 20 de ani și în 2004 am intrat în Parlamentul European. Am ocupat de aspecte legate de agricultură și acum lucrez în această comisie de dezvoltare. Mă interesează. De Cred că această comisie poate să joace un rol foarte important în dezvoltarea Europei și plănuiesc să fac și eu parte din această comisie. Mă numesc Michael Cashman, sunt membru al Parlamentului European de 10 ani Înainte am lucrat la Comisia pentru Afaceri Interne și Justiție, ne-am axat pe transparență, pe promovarea drepturilor omului. Am două obiective. În primul rând, să încercăm să uh, obținem o lume în care toată lumea să fie tratată în mod egal. În al doilea rând, îmi doresc ca politicienii să vorbească mai puțin și să treacă la fapte. Thank you. Excuse me. Number 10. <clears throat> <clears throat> Uh, my name is uh, De Rosa. Da, mulțumesc. Mă numesc Francis De Rosa, sunt uh, din Irlanda, membru al grupului socialiștilor și democraților, sunt uh, membru supleant. Comisia mea principală este Comisia pentru uh, Ocupare și Afaceri Sociale și așa au stat lucrurile în, în uh, timp de 10 ani. Și cred că acest domeniu este foarte similar cu uh, problemele, comisiei mele principale în legătură cu ocupare și afaceri sociale, probleme care se ocupă și Comisia DEVE și cred că trebuie să punem accentul pe asigurarea respectării obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și mai ales un loc de muncă decent. Cred că e unul din cele mai importante domenii de, de ruptură între lumea, între cele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc, vă felicit doamna președinte și mulțum, uh, felicitări și vicepreședinților. Mă numesc Miguel Angel Martinez, timp de 10 ani am activat în această comisie. Am fost și coordonator al grupului socialist pentru această comisie, timp de mulți ani de zile. și am fost și vicepreședinte, iar acum sunt coordonator al socialiștilor la nivel de vicepreședint. Voi încerca nu doar să particip cât mai des posibil la lucrările comisiei noastre, ci și să apăr uh, obiectivele comisiei noastre la nivelul reuniunii președinților, pentru că este o comisie foarte importantă, mai ales în ce privește necesitatea unei existenței unei lumi uh, globale în care uh, globalizate în care Europa trebuie să, joacă, să joace un rol foarte important, mai ales în domeniul justiției sociale și a solidarității. Mulțumesc! Da, bună ziua, sunt Enrique Guerrero, sunt spaniol, sunt socialist, sunt un nou membru al Parlamentului European și în uh, trecut am avut uh, o, un post de răspundere în guvernul spaniol, în domeniul educației și în domeniul relațiilor între Parlament și guvern. Înainte de a deveni deputat, am uh, fost uh, adjunct în cabinetul președintelui guvernului spaniol. Și în această perioadă de criză, cooperarea și dezvoltarea uh, sunt puse sub semnul întrebării, însă astăzi cred că e mai adevărat ca niciodată că demnitatea, securitatea, prosperitatea sunt drepturi uh, indivizibile în lume, de ele trebuie să profite toată lumea, că dacă nu, nu va profita nimeni de ele. Și cred că Europa trebuie să <clears throat> dea exemplu. Mein <clears throat> Name ist Norbert Neumann. Bună ziua, numesc Norbert Neuser și uh, vin din uh, Renania-Palatinat, landul Renania-Palatinat din Germania. Sunt uh, membru nou ales în Parlamentul European. Înainte, timp de 18 ani, mai înainte am uh, fost în uh, landul meu vicepreședinte al Consiliului Regional și m-am ocupat de grupuri de acțiune locală, ONG-uri locale și în această legislatură, deci până în 2014, există aceste, aceste obiective de dezvoltare ale mileniului și asta înseamnă că uh, rolul nostru principal va fi să încercăm să atingem aceste obiective și mă bucură foarte mult viitoarea noastră colaborare. președinte. Da, felicitări, doamnă președinte, de, de, vice, și pentru vicepreședinte. Mă numesc David Sassoli, provin din Roma, din Italia. Sunt șeful delegației Partidului Democratic Italian la Parlamentul European. Facem parte din Alianța Socialiștilor și Democraților în Parlamentul European Mm, acesta este primul meu mandat de deputat european și consider că în această comisie <clears throat> trebuie să jucăm un rol strategic pentru întreg Parlamentul European și pentru Europa și e vorba de încercarea de a răspunde, la, de a răspunde, de a reacționa la criza economică și prin asta, prin uh, conferirea unui nou sens pentru cooperare și dezvoltare și cred că aici se joacă o carte foarte importantă în ce privește credibilitatea Europei în calitate de motor de dezvoltare, dar și de sursă de dreptate, de justiție. Mulțumesc. Je suis euh, Patrice Tirolien. Euh. Mulțumesc mă numesc Patrice Tirolia. Sunt profesor, sunt uh, primar al unei comune din Guadalupe și este primul meu mandat în calitate de europarlamentar. Eu reprezint uh, uh, regiunea atlantică, este a opta circumscripție a teritoriilor de dincolo de mare, cum se numesc în Franța și interesul meu pentru această comisie provine din faptul că, în calitate de consilier regional, am lucrat la acordurile de parteneriat economic cu, uh, și, bineînțeles, doresc să fac tot ce îmi stă în putință pentru a integra Guadalupa, Martinica, circumscripția mea, în uh, aceste parteneriate. Și doresc de asemenea să conving Parlamentul să acționeze în direcția unei adevărate politici de dezvoltare pentru, a exist, pentru a exista un adevărat drept internațional la dezvoltare. În, nu numai pentru Europa. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Προεδρείο. Ονομάζομαι... Doresc la rândul meu să felicit membrii biroului. Mă numesc Elenita Ocarus reprezint Ciprul în Parlamentul European. Timp de ani de zile am fost uh, profesoară la uh, Facultatea de Medicină din Cipru și am fost de asemenea deputat în țara mea. De 25 de ani însă uh, muncesc cot la cot cu ONG-uri care uh, vizează protecția drepturilor omului și oferirea de ajutoare pentru dezvoltare în întreaga lume. Am participat la multe războaie în calitatea mea de chirurg și am uh, lucrat în numeroase țări africane, de asemenea în Asia, în Caraibe și America Latină. În toate aceste domenii am fost uh, voluntar. Cred că Europa are o obligație morală față de țările lumii a treia și nu voi explica acum de ce. Însă avem și o obligație față de aceste popoare, deoarece Dezvoltarea acestor țări va permite, ne va permite să luptăm împotriva pandemiilor, a schimbării climatice, dar și împotriva migrației clandestine. Există foarte multe de făcut în acest domeniu și sunt la dispoziția uh, acestei comisii, astfel încât să împărtășesc experiența de ani de zile. Mulțumesc! Uh, mon nom, je m'appelle Jean je suis en Mă numesc Cioba Öri, sunt uh, maghiar, sunt membru supleant în această comisie și aceasta începând din 2004. Am uh, fost uh, raportor și am intenția să muncesc cât se poate de serios în această comisie și sub această nouă legislatură. Vă mulțumesc! Da. Ich heiße Birgit Schnieber-Jastram, komme aus Hamburg. Mă numesc Birgit Schnieber-Jastram, vin de la Hamburg. Este un oraș mare în nordul Germaniei. Este prima dată când sunt aleasă în Parlamentul European. Am dobândit o experiență politică în Bundestag și în calitate de viceprimar al orașului Hamburg. De asemenea, am uh, vizitat mai multe țări în curs de dezvoltare și am colaborat cu majoritatea dumneavoastră și cred că munca cine așteaptă va fi pasionantă. Mulțumesc! Arsenis. Da? Doamna președinte, mă numesc Creton Arsenis și vin din Grecia. Sunt uh, un nou deputat, aparțin grupului socialist-democrat și de la vârsta de 15 ani Particip la protejarea mediului, mm, țin mult la dezvoltarea durabilă și um, pentru combaterea schimbărilor climatice, care consider este cea mai mare problemă a umanității la ora actuală. Am studiat dezvoltarea internațională și cred că această comisie este deosebit de importantă. Trebuie să luptăm împotriva schimbării climatice. cum putem ajuta uh, celelalte țări, cred că obligația noastră este de a oferi o viață demnă tuturor cetățenilor planetei cu un acces uh, echitabil la uh, resursele naturale și în special la apă. Iată, uh, sfidările care ne confruntăm sunt uh, esențiale. Sunt încântat să putem schimba lucrurile împreună. Mulțumesc! Gospa predsednica, jaz sem eden izmed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 gradimo namesto, da gradimo trdnjavo eh, Evropo, da gradimo mostove, po katerih. În eh, loc de a, a construi doar Uniunea Europeană, trebuie să construim uh, punți către toți cei, acei oameni care doresc să realizeze progresul. Trebuie să ajutăm, să ne întâlnim cu uh, acești oameni fie că e vorba de insulele eh, din Spania sau Italia, unde debarchează imigranții. Trebuie să dezvoltăm o nouă paradigmă pentru viitor. Acolo unde suntem cu toți egali și avem cu toții oportunități uh, egale, șanse egale. Vă mulțumesc. Uh, good afternoon, colleagues. My Bill Newton Dunn. I'm a... Mă numesc uh, Bill Newton Dunn. Vin din East Midlands, din Marea Britanie Mm, cel mai celebru cetățean nostru a fost probabil Robin Hood și uh, vă amintiți cu siguranță și de șeriful din Nottingham care uh, redistribuia uh, bogățiile celor săraci. Deci este uh, un punct de plecare bun pentru această comisie. Uh, în Parlamentul European este cel de-al șaselea mandat al meu, în celălalt uh, lucrez și într-o altă comisie și anume la uh, mediu. Uh, și sper că această experiență a mea în domeniul schimbării climatice să fie de folos comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să vă felicit pentru numirea dumneavoastră ca președinte al Comisiei. O comisie uh, între care, uh, la care am mai lucrat între 94 și 99. Sunt membru al uh, grupului ALDE, mă numesc uh, uh, M-am ocupat de uh, acțiunea umanitară și cooperarea pentru dezvoltare. Uh, de asemenea ocupat și de apărare. Atunci când am părăsit guvernul, am devenit președinte al Clubului uh, Africii de Vest, o tribună extrem de interesantă tocmai pentru a urmări problemele din regiunea uh, Africii de Vest. În timpul mandatului meu ministerial am avut ocazia să uh, reușim să depășim 57% de contribuție pentru țările în curs de dezvoltare. Și uh, ne apropiem de a uh, atinge pragul pe care l-am uh, propus din PIB. Sloganul pe care îl propun este nu dezvoltăm, ci ne dezvoltăm. Äh, madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să vă felicit. Numele meu este Arlem Dezir, sunt din grupul socialist european, ales în Franța. Comisia aceasta este comisia în care sunt supleant, dar sunt titular la Comerț Internațional. E un subiect pe care l-am urmărit de foarte mulți ani de zile, de 10 ani de zile de când sunt membru al Parlamentului European, și anume legătura care există între politicile de dezvoltare și politicile de comerț exterior. Și avem nevoie de coerență, un subiect important. Acțiunile Uniunii Europene trebuie să fie coerente, să nu fie Uniunea Europeană, pe de o parte, un donator generos și, pe de altă parte, prin politici economice, mai ales în ceea ce privește politicile de comerț, să urmărim urmărim doar anumite interese în mod egoist. Dacă ne dorim să fim un actor global, coerent, trebuie să fim un adevărat partener pentru țările din Sud. Iar pentru asta avem nevoie de o bună uh, coerență între cele două politici de dezvoltare și de comerț. Iată de ce mă aflu în cele două comisii. Vă mulțumesc! Ja, mein Name ist Gabi Zimmer. Ich komme aus Deutschland und äh, bin Abgeordnete für die Linke hier im Europaparlament, die zweite Legislaturperiode. Mă numesc Gabi Zimmer, vin din uh, Germania, din partea ecologiștilor și mă bucur foarte mult să putem uh, colabora în această luptă foarte dificilă împotriva sărăciei, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Uh, bineînțeles că trebuie să încadrăm această luptă în strategia generală a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și uh, ca, uh, trebuie ca Uniunea Europeană să ajute la dezvoltarea acestor țări. Mulțumesc! Bonjour, je vous salue pour la deuxième fois. Donc, mon nom est Catherine Grez. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, numele meu este Catherine Grez. Sunt nou aleasă în grupul verzilor și aș dori să vă spun aici faptul că suntem onorați de faptul că doamna Eva Jolie a fost aleasă de către noi toți ca președinte acestei comisii. Cred că prioritățile, cel puțin cele pe care eu uh, le consider ca fiind priorități, sunt următoarele. Să îmbinăm chestiunile de dezvoltare, de evaziune fiscală, să ne punem întrebări uh, în ceea ce privește situația terenurilor agricole arabile și mai ales să evaluăm cum anume uh, se uh, dezvoltă politicile noastre în materie de dezvoltare. Eu am lucrat în grupul de coordonare al verzilor la nivel mondial împreună cu colegii noștri omologi din America Centrală. My name is Keller. I'm member of the... Mulțumesc. Numele meu este Gar Keller. Sunt din Germania, sunt membru al verzilor. Este prima dată când mă aflu în Parlamentul European, am fost președinte a uh, Verzilor în Brandenburg și iată de ce mă aflu aici în Parlament. Am lucrat în trecut, în ultimii ani, în, pe chestiuni legate de imigrație și de dezvoltare. Aș fi vrut să continui în acest domeniu și aș adăuga de asemenea și elementele legate de schimbări climatice și de țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Ja, goedemiddag uh, alle voorzitters. Allereerst van harte gefeliciteerd. Mijn naam is Kartika Liutar en ik kom... Bună ziua, aș vrea să o felicit pe doamna președinte. Mă numesc Catrin Liotra, vin din Olanda și fac parte din grupul GUE. Am fost realasă în Parlamentul European. În mandatul anterior m-am ocupat de mediu, siguranța produselor alimentare și agricultura. Acestea sunt principalele subiecte. Mă bucur că de această dată voi reuși să fac parte și din această comisie fiindcă eu cred că abordează o serie de chestiuni foarte relevante, având în vedere că mulți oameni trăiesc în sărăcie, probabil datorită schimbărilor climatice și problemelor uh, legate de criza financiară, au existat și decizii politice care au fost luate sau nu și cred că mai sunt multe de făcut în această comisie din acest punct de vedere și sper să putem juca un rol pozitiv în acest sens. În ultimii ani am analizat probleme legate de secetă, lipsa apei de băut și lipsa uh, condițiilor igienice în anumite țări și cred că putem, pot aduce o contribuție importantă activităților acestei comisii și putem colabora în ciuda uh, diferendelor politice. Mulțumesc! Je ne vois pas les noms d'ici, mais bon. Kann die Namen schilder von dir nicht lesen. Danke. Thank you, Madam Chair. My name is da, Judith Sach. Mulțumesc, doamna președinte. Numele meu este Judith Argentini, sunt, partea, sunt în Parlament din partea verzilor. Uh, am fost foarte activă în politicile locale și m-am implicat de asemenea și în chestiunile legate de ajutor pentru dezvoltare, mai ales în uh, anumite țări din Africa. Am negociat procesul de la Kimberley și am activat de asemenea și asupra unor alte chestiuni, și anume industria extractivă, cum ar fi, spre exemplu, coltanul, aurul și alte materii prime. De asemenea, m-am ocupat și de chestiunile drepturilor omului în uh, Angola, Mozambic și alegeri libere și democrație în aceste țări. Sunt extrem de pasionată de chestiunile de uh, drepturile omului și de dezvoltare și sunt încântată să fiu membru acestei comisii ca membru uh, supleant. Ja, jag heter Isabella Lövin och kommer från Sverige. Jag... Mă numesc Isabella Lövin, vin din Suedia, fac parte din grupul Verzilor și sunt nouă în cadrul acestui partid. 25 de ani am lucrat ca jurnalist în Suedia. În ultimii ani am început să mă axez mai mult pe probleme legate de mediu. Am scris și o carte referitoare la pescuit și epuizarea stocurilor de pești și legătura dintre acestea și politicile europene. Am analizat de asemenea și chestiuni legate de Africa și impactul acordurilor uh, făcute de Uniunea Europeană asupra comunităților care depind de pescuit pentru existența lor zilnică. Deci sunt uh, expert pe, pe chestiuni de pescuit și de aceea am ales să fac parte din această comisie și sper să pot aduce o contribuție importantă a activităților noastre. Este o comisie foarte importantă pentru următorii cinci ani. Există și angajamente referitoare la protecția mediului pe care Uniunea Europeană le va lua și sperăm că mm, o mare parte dintre fonduri vor fi investite în țările în curs de dezvoltare. E important, deci, ca aceste țări să poată beneficia de pe urma acestor fonduri. Did I forget somebody? Habe ich jemanden er vergessen? Am uitat pe cineva? Există membri supleați sau titulari care nu s-au prezentat? Se pare că toată lumea s-a prezentat. Sunt foarte impresionată de diversitatea experiențelor de care vom beneficia în cadrul acestei comisii. Există persoane cu cunoștințe teoretice și practice extrem de vaste și sunt sigură că împreună vom reuși să influențăm politica europeană de dezvoltare. Pe ordinea de zi avem punctul chestiuni diverse. Dacă cineva dorește să ridice aici o chestiune care nu poate aștepta până mâine. Vă rugăm să faceți acest lucru acum. Dacă nu, ne revedem mâine la ora 10 și jumătate. Deci întâlnirea se va derula de la 10 și jumătate până la 12 și jumătate. Înainte vom avea întâlnirea coordonatorilor, care se va derula între 9 și 10 jumate. Colegii de la biroul administrativ ne vor spune în ce sală ne întâlnim mâine. În sala PHS 1A2. Sper să ne întâlnim mâine cu toții la ora 10 și jumătate. Această primă ședință se suspendă.